på jämställdhets och eh, LIBE-utskottets vägnar. Bună ziua! Vom începe imediat ședința noastră. Astăzi ne întâlnim împreună cu uh, Comisia LIBE. Deci LIBE și FAM uh, au o reuniune comună a comisiilor. Există două puncte importante pe ordinea de zi, două voturi. Dar în primul rând, haideți să privim punctul întâi de pe ordinea de zi adoptarea ordinii de zi, în primul rând, pentru întreaga reuniune. Observ că nu există obiecții. Bun, atunci putem să considerăm adoptată ordinea de zi sub această formă. Punctul 2, comunicările președintelui. Nu avem nimic de comunicat pentru astăzi, iar la punctul 3, aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor din 13 iulie, 2 septembrie și 29 septembrie 2010. Dacă nu există obiecții, înainte de a încheia ședința de astăzi, atunci aceste procese verbale vor fi considerate ca fiind adoptate. Și cu acesta trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, și anume Ordinul European de Protecție. Pe 25 noiembrie, cele două comisii ale noastre s-au uh, întrunit în comun, amândouă raportoarele, au prezentat rezultatele negocierilor și a existat posibilitatea de a înainta amendamente care să fie prelucrate ulterior. Acum s-a ajuns la momentul votării și vom vota rezultatele negocierilor. Doresc însă să-i dau cuvântul celor două coraportoare. Mai întâi, doamnei Jimenez Beseril Vario. Vă rog, aveți cuvântul. Da, înainte de a vota, aș dori să spun câteva cuvinte. Cred că este vorba despre un text bun, un text acceptabil, chiar dacă cu toții ne-am fi dorit să fie unul mai ambițios. Însă, fiți convinși că noi am exploatat totul la maxim și am obținut tot ceea ce am putut. Și nu am renunțat la obiectivul nostru cel mai important și anume protecția uh, în întreaga Uniune Europeană. Noi, în calitate de Parlament European, în calitate de reprezentanți ai cetățenilor europeni și ai victimelor, trebuie să fim conștienți de faptul că aceste victime au nevoie de protecția noastră și au nevoie de semnale corespunzătoare. De aceea trebuie să ne implicăm pentru acest proiect și să votăm în favoarea lui, astfel încât să fie adoptat și în plen în decembrie. Noi credem în aceste victime și de aceea am lucrat atât de bine în acest context. Este vorba despre un obiectiv juridic și sperăm că toți cetățenii europeni vor putea profita de acestea. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau acum cuvântul doamnei de la LIBE, doamna Romero Lopez. Mulțumesc, doamnă președinte! Aceasta este finalul unei negocieri uh, unei proceduri parlamentare în ceea ce privește Ordinul European de Protecție. Și putem să spunem că la sfârșitul negocierilor am ajuns la rezultate bune cu Consiliul European, de fapt la un compromis, pentru că, așa cum se întâmplă în cazul tuturor inițiativelor, există multe aspecte de care mai trebuie să se țină cont. Însă, în final, am ținut cont de necesitatea și de urgența acestui instrument juridic și l-am recunoscut ca atare. Acest uh, lucru este important în contextul agresorului și trebuie să dăm un semnal clar pentru întreaga Uniune Europeană. Cred că Parlamentul European trebuie să ratifice această hotărâre și cred că ar trebui să aplicăm acest instrument. Este o chestiune urgentă, pentru că noi am negociat deja toate aceste aspecte cu Consiliul. Este vorba despre unul dintre acele instrumente despre care eu cred că uh, într-adevăr, uh, reprezintă rezultatul muncii Parlamentului, pentru că până la urmă am ajuns la un acord cu toate grupurile parlamentare și, de asemenea, este vorba despre o întrebare care este cât se poate de actuală în momentul prezent în Europa. Este vorba despre protecția victimelor, acolo unde se găsesc ele. De aceea credem că responsabilitatea prezentă se găsește în acest moment în mâinile Consiliului. De aceea apelăm la Consiliul astfel încât acesta să țină cont de toate aceste lucruri, mai ales că Parlamentul consideră această chestiune atât de urgentă încât uh, dorește să obțină o unanimitate, astfel încât acest instrument să fie implementat cât mai rapid și victimele să se bucure cât mai repede de protecție. Pentru noi ar fi, deci, uh, foarte important ca și Consiliul să ia în considerare această urgență, astfel încât raportul să ajungă în plen și Consiliul să adopte în final uh, această hotărâre. Mulțumesc deci tuturor celor care ne-au ajutat, astfel încât să ajungem la un acord cu toate grupurile parlamentare. Mulțumesc pentru buna colaborare colaborare și în ceea ce privește prelucrarea tuturor amendamentelor. Deci mulțumesc tuturor celor implicați. Mulțumesc, doamnă Romero Lopez. Voi da acum cuvântul reprezentantului Consiliului, domnul Depie. Mulțumesc, doamnă președinte. Președinția belgiană a acordat mereu o atenție deosebită directivei privind uh, Ordinul European de Protecție și votul de orientare din 29 septembrie arată acest lucru. Din acel moment am lucrat intens cu raportorii pentru a ajunge la un acord și mulțumesc foarte mult celor două raportoare pentru cooperarea strânsă de care ne-am bucurat. De asemenea, angajamentul deosebit pentru protecția victimelor care uh, a rezultat din aceste convorbiri. După ultimul trialog considerăm că, sau considerăm că ne apropiem de o soluție bună pentru toată lumea, toate instituțiile și pe timpul negocierilor președinția a ținut cont de tendințele de la Consiliu unde anumite delegații uh, aveau probleme cu sfera de aplicare pentru instrumentul respectiv. Această sferă de aplicare a fost uh, discutată în timpul discuțiilor și a întrunit sprijinul necesar. Deci în timpul discuțiilor cu Parlamentul Apoi situația s-a schimbat puțin uh, când am trecut în faza de consolidare a poziției Consiliului și statele care aveau probleme cu sfera de aplicare au avut încă și mai mulți suporteri. Vreau să vă spun că soluția nu, uh, este, nu depinde de soluțiile deja găsite împreună cu raportorii asupra uh, propunerii în general. Aici e vorba încă o dată nu de directiva în ansamblu său, ci numai de sfera de aplicare și Consiliul acum se va întruni pentru a uh, analiza în continuare situația și vom vedea, bineînțeles, și care este avizul Parlamentului al dumneavoastră și ce, ce semnal ne veți da dumneavoastră. Vă mulțumesc. Vam tack. Och då är Mulțumesc! A sosit, uh, iată, momentul uh, de a vota. Deci, votăm referitor la textul consolidat. Amendamentul 231. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? se adoptă. Și votul final este un vot electronic. Vă rog să votați. Votul este deschis. Aș putea să fiu și eu adăugat pentru că nu am uh, cartela de vot cu mine. Sigur că da, sunteți pentru, deci. Votul este închis. 47 pentru, 0 împotrivă, 5 abțineri. Felicitări! În numele celor două comisii, mulțumesc celor două raportoare și mulțumesc în aceeași măsură tuturor colegilor din ambele comisii care s-au implicat activ și au depus eforturi și pentru buna colaborare. Cu aceasta trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Și acesta este un punct comun la care am lucrat împreună în ambele comisii. Este vorba despre proiectul de rezoluție în ceea ce privește traficul de persoane. Avem două raportoare, una de la FEM și cealaltă de la LIBE. Doamna Bauer este raportoarea din partea FEM din păcate, astăzi nu a putut fi alături de noi, însă îi voi da cuvântul doamnei Head. Dânsa este răspunzătoare din partea LIBE. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că le mulțumesc tuturor în numele celor două comisii pentru buna colaborare. Astăzi avem în fața noastră un document care este mai bun decât propunerea comisiei. Este un text mai bun atât pentru victime, pentru că există sancțiuni mai severe împotriva infracțiunilor. Deci, una peste alta, un text mai bun. Suntem uh, recunoscători pentru buna colaborare cu raportorii și cu toți ceilalți care s-au implicat din uh, ambele comisii. Voi vorbi acum în continuare în limba engleză pentru a aborda câteva puncte importante și sper că toate lucrurile vor fi cât se poate de clare. În ceea ce privește textul consolidat, acesta a fost uh, aprobat împreună cu Consiliul. Important este că amendamentul 228 reprezintă un pachet. Dacă Textul de la 15.4 va fi uh, modificat, uh, precum a propus ALDE, întregul pachet va cădea, va deveni caduc. Și acest lucru ar uh, fi destul de trist, pentru că noi am lucrat mult împreună pe marginea acestui text. Deci, dacă acest amendament al ALDE trece, conținutul rămâne același. În textul convenit, uh, se vorbește despre protecția uh, victimelor și este foarte important să reținem aceste aspecte. Deci cred că și sper că vom putea vota în bloc și că vom avea un rezultat pozitiv. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Head. Domnul Busutil a solicitat să intervină. Mulțumesc, președinte. Eu intervin în calitate de coordonator PPE din partea LIBE pentru a menționa, așa cum ați spus și dumneavoastră, că doamna Bauer uh, din păcate nu a putut să fie prezentă, este la Congo cu o delegație parlamentară și de aceea nu a putut fi prezentă, însă doresc să profit de această oportunitate pentru a o felicita pe colega noastră, doamna Head, dar și pe colega noastră, doamna Bauer, care a făcut mari eforturi și uh, este păcat că nu a putut să vină astăzi când are loc votul final. De asemenea, sunt de acord cu doamna Head în ceea ce a spus uh, textul în ceea ce a spus despre textul consolidat și acesta este și punctul de vedere al PPE-ului. Mulțumesc încă o dată celor două raportoare pentru munca lor pe marginea acestui dosar important. Mulțumesc! Acum are cuvântul Consiliul. Doamna Jensen, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Această directivă este foarte importantă pentru președinția belgiană. Este vorba de o prioritate pentru noi, pentru Consiliu. Au avut loc negocieri intense cu cele două raportoare, cărora le mulțumim pentru strânsa cooperare. Intensitatea negocia- negocierilor a fost la înălțimea importanței directivei de față. În urma ultimului trialog, Coreperul și-a dat acordul cu textul pe care îl aveți în fața dumneavoastră din partea celor două raportoare. Mi se pare că s-a găsit un echilibru optim care va permite, odată ce va, pus, uh, va fi pus în aplicare, îmbunătățirea luptei și combaterii traficului de persoane. Vă mulțumesc! <clears throat> Mulțumesc! Acum dau cuvântul reprezentanților Comisiei. Aveți cuvântul. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. În numele Comisiei Europene exprim satisfacția noastră pe marginea acestei prime directive pe care vă pregătiți să o votați. E vorba de prima directivă pe drept um, drept material care a fost votat după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona am apreciez și uh, cooperarea și atmosfera excelentă pe care uh, au contribuit, uh, la care au contribuit celor două raportoare. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum continuăm cu votarea. O să votăm la, pe marginea acestei propuneri de directivă și mi s-a cerut un uh, vot separat la articolul 15.4. E vorba de amendamentul 228. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Acum votăm uh, textul consolidat, deci în ansamblul său, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și votul final, votul electronic. Votul s-a deschis. Da. Votul s-a închis. 51 pentru, nicio abținere. Bun. Votul va avea loc la plenara din decembrie și înainte de a încheia cu această întâlnire comună a celor două comisii, Aș dori Mulțumesc mulțumi, să exprim mulțumiri și să vă spun că sunt încântată de cooperarea care a existat între cele două comisii. Conform acelei reguli 51, deci mulțumesc doamnei Aghila, președinta Comisiei Libe, pentru că am cooperat foarte bine. Mulțumesc raportoarelor, sperăm că doamna Bauer va primi toate mesajele noastre, vom avea vești bune în curând, mulțumiri cât încă o dată, mulțumiri și secretariatului, pentru că, într-adevăr, a contribuit foarte mult la succesul de care ne bucurăm. Mulțumesc, bineînțeles, și tuturor colegilor de la ambele comisii. Cred că am făcut o treabă excelentă și toată lumea s-a străduit din răsputeri și acest lucru se va reflecta cu siguranță la vot. Mulțumesc încă o dată, deci, pentru activitatea depusă. Și acum continuăm cu uh, Comisia FEM.